a domnului uh, Leinen privind reforma legislației electorale a Uniunii Europene. O să le dau cuvântul imediat. Uh, recomand uh, celor care au venit să respecte timpul de intervenție, pentru că suntem deja în întârziere. Are cuvântul doamna Hübner. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem aici pentru că ne-am hotărât să modificăm această lege electorală care datează din 1976 au avut loc multe schimbări și Parlamentul European s-a schimbat semnificativ din punct de vedere al mărimii sale și competențelor sale, în special colegiuitor cu un impact asupra vieții oamenilor. Nu este surprinzător că vrem să schimbăm actul electoral Uh, din 1976 la noile realități. Acest raport evidențiază dreptul Parlamentului European să hotărască asupra propriei uh, proceduri electorale. Am uh, avut toți experiențe în alegerile naționale. Uh, sunt discutate chestiuni naționale, dar în felul acesta nu există vizibilitatea dimensiunii europene a procesului uh, democratic. De aceea propunem schimbarea actului electoral uh, din 76. Dăm Parlamentului European dreptul de a hotărâ data alegerilor. Cerem statelor membre să se asigure că toți cetățenii care locuiesc sau muncesc în afara Uniunii Europene să aibă posibilitatea să voteze. De asemenea, asemenea, uh, propunem un mecanism de a evita dublul vot. Uh, vrem să uh, dăm posibilitatea votului electronic prin poștă. Cei cu mobilitate redusă vor beneficia. Și știu că unii colegi se tem de votul pe internet însă acesta poate să fie securizat. Avem exemplul Estoniei în acest sens, care a început uh, votul pe internet în 2005. 2% din estonieni au hotărât să recurgă la acest tip de vot. Anul acesta 30% din estonieni au votat pe internet. Vrem de asemenea uh, să Uh, propunem uh, o aliniere a uh, termenelor pentru procesul electoral, cum ar fi stabilirea listelor electorale. Vreau să menționez posibilitatea ca partidele naționale să informeze votanții prin buletinul de vot în legătură cu afilierea la familiile politice europene. Cetățenii trebuie să cunoască acest lucru. Vrem să contribuim Uh, la o îmbunătățire a procesului electoral pentru Parlamentul uh, European. Cetățenii trebuie uh, să participe în mare măsură și trebuie să spun că, în primul rând, trebuie să fie o participare la alegeri informată. Mulțumesc, domnul Leinen. domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Parlamentul European este unic în felul său în lume. Nicăieri în lume oamenii nu au posibilitatea să aleagă uh, o cameră reprezentativă pentru cetățenii a 28 de state. Asta este posibil doar în Uniunea Europeană. Dar știm că această, alegerea acestei camere reprezentative uh, este dificilă și este și complexă uh, și, din păcate, nu s-au făcut suficiente uh, uh, lucruri pentru a depăși unele tare din trecut și de aceea am luat această inițiativă de a face alegerile mai europene, mai democratice mai transparente. Doamna Hübner a arătat deja că eh, în documentul nostru facem, eh, formulăm recomandări eh, statelor membre pentru modificarea actului electoral din 1976. Vrem să creștem accesul Uh, la alegerile electorale. Vrem să invităm tinerii să participe la aceste alegeri electorale europene. De aceea propunem uh, participarea la alegerile uh, europene încă de la 16 ani. Un astfel de eveniment, participarea la alegeri la această vârstă, s-ar putea să marcheze tinerii pe viață. Exemplul Austriei în acest sens este ilustrativ. În același timp, generația tânără este generația internetului care uh, preferă să uh, comită actul electoral, uh, votul printr-un click și nu neapărat prin prezența fizică. Votul prin corespondență, de asemenea, este o idee interesantă, dar nu este permisă în fiecare stat membru, cu toate că este de uneori de foarte mare folos am, part- am constatat că listele uh, electorale uh, au fost realizate în unele state membre cu doar 17 zile înainte de data uh, scrutinului. Nu știu cum poți să faci uh, uh astfel campania electorală. De aceea noi propunem cel puțin 12 săptămâni de campanie electorală uh, cu liste pub- definitive publicate. Și apoi, pentru a evidenția caracterul european al alegerilor, uh, uh, constatăm mai întâi că eh, dezbaterile, inclusiv în campania electorală, sunt de ordin național și că lipsește eh, dimensiunea europeană. De aceea eh, considerăm că este important ca dimensiunea europeană să fie evidențiată și pe afișele electorale și în spoturile publicitare și acolo unde apar partidele politice sau siclele lor trebuie să apară și familia politică europeană în, în, alături de uh, uh, un candidat sau uh, celălalt. De asemenea, candidații de top trebuie stabiliți cu suficient timp înainte de uh, scrutin. Noi credem că se poate ajunge în ce privește echitatea de gen la o distribuție 50-50, uh, adică 50-50% între genuri. Uh, deci, Credem că până în 2024, nu până în 2019, vom putea atinge această egalitate între uh, genuri. Uh, în 26 din cele 28 uh, de state membre există un prag electoral de 3%, nu văd de ce dincolo ar, trebuie să, ar trebui insistat în continuare asupra pragului de 5%. Raportul Comisiei pentru Afaceri Constituționale va fi uh, foarte uh, important. Parlamentul European a eșuat în câteva rânduri în a dezbate aceste aspecte, dar uh, eu sper că de data aceasta veți uh, fi de acord și veți susține prin votul de mâine aceste propuneri noi. Am înțeles bine. Uh, vreți un cartonaș albastru pentru domnul Leinen? Domnul Leinen acceptă acest cartonaș albastru? Vă rog, domnule. Nu este prea obișnuit uh, ceea ce faceți. Domnule Leinen, cunoașteți cele două analize cu privire la uh, dreptul electoral european? Este vorba de o analiză din februar, februarie și una din septembrie. Uh, Uh, prima analiză este a lui Andrew Duff și an, un, una din partea altui autor. Nu credeți așadar că este foarte ciudat că în, cad, în doar șase luni ne-am permis uh, două studii diferite privind uh, dreptul electoral cu rezultate foarte, foarte deosebite? Microfonul s-a întrerupt. Domnule Lan, răspunde. Stimate coleg, în Comisia pentru Afaceri Constituționale am dezbătut aceste studii și am considerat că egalitatea de șanse trebuie garantată în toate cele 28 state membre. Eh, avem însă o situație în care eh, cu 0,6% eh, din voturi în două state membre poți obține un mandat de Parlament European. Asta nu este un echilibru față de celelalte state membre, 26 la număr. De aceea, linia politică adoptată și majoritatea în AFCO s-a decis pentru un prag electoral de 3%. Mulțumesc! Și de acum dau cuvântul doamnei comisar Crețu în numele Comisiei Europene doamnă președintă uh, doamnă președinte dragi colegi uh, domnule iolainen democrația ca valoare fundamentală a uniunii presupune ca Uh, să funcționeze cele mai înalte standarde de reprezentativitate și răspundere. Parlamentul European și Comisia împărtășesc aceleași obiective de întărire a legitimității democratice a Uniunii Europene. Felicit Parlamentul pentru propunerea de amendare a regulilor de uh, alegere a eurodeputaților. Raportul domnului Iolain și a doamnei Danuta Hübner are potențialul de a deveni o piatră de cotitură în evoluția democratică a proiectului european, pe care știm cu toții a fost uh, una remarcabilă, dar uh, de asemenea și un proces îndelungat și uneori chiar dureros. Comisia Europeană ține cont de noile prerogative ale Parlamentului European în baza Tratatului de Lisabona de alegere a președintelui Comisiei, este de acord și cu crearea de partide europene. Acest lucru s-a făcut uh, prima dată la alegerile precedente, iar domnul Juncker a devenit candidat de vârf care a fost în măsură să întrunească majoritatea fiind desemnat de Consiliul European și ales de Parlamentul European. Alegerile din 2014, iată, au legat și alegerea președintelui uh, Comisiei de opțiunea electoratului. Prin urmare, acest lucru va duce la întărirea legitimității procesului legislativ la nivel european și va duce la crearea unei sfere europene democratice adevărate. E important să se pună accentul pe responsabilitatea democratică pentru că partidele politice vor trebui să-și desemneze candidatul de vârf cu cel puțin 12 săptămâni înainte de data alegerilor. De asemenea, se face legăt- o legătură mai strânsă între partidele politice naționale și afilierea europeană și acest lucru va putea face și prin publicitatea electorală, devenind astfel mai vizibilă și ideea europeană, democratizând astfel și procesul electoral. Știm cu toții că au lipsit uh, discuțiile și dezbaterile cu privire la chestiunile europene și acest lucru e important ca partidele politice naționale și autoritățile naționale au un rol important de jucat pentru a spori transparența, pentru ca cetățenii să fie mai bine informați uh, cu privire la urmările votului pe care îl dau. În ceea ce privește celelalte propuneri, prag electoral minim în toate statele membre pentru alocarea mandatelor și acesta contribuie la consolidarea ideii de democratizare. Prin urmare, noi considerăm că introducerea unui astfel de prag va face funcționarea mai, uh, Parlamentului mai bună prin eliminând fragmentarea. Vorbim astăzi de deziluzia multor oameni uh, față de politică și de aceea promovarea uh, ideii europene este importantă. De aceea salut propunerile dumneavoastră de a extinde uh, dreptul de vot și la cetățenii europeni din afara Uniunii Europene, care trăiesc în afara Uniunii Europene și de asemenea modalități mai flexibile de a vota prin intermediul de asemenea și a unor liste electorale care să fie echilibrate din punct de vedere a genului participanților. Mă aflu acum aici, dar am fost și de partea cealaltă atunci când am propus această cotă și uh, dat fiindcă cunosc uh, situația mai bine în țară. Cred că se impune să facem ceva și la nivel național, pentru că în multe țări e chiar o catastrofă și la nivel uh, local, dar și în parlamentele naționale. Dar aici cel puțin figurează acest principiu, care este foarte important. O acoperire mediatică obiectivă și echitabilă în uh, <clears throat> procesul electoral este necesar. Este o condiție esențială pentru alegeri libere și democratice. Am luat notă de propunerea dumneavoastră de crearea unei autorități electorale europene, unde vor fi centralizate informațiile. Înainte de a ne asuma un angajament, acest lucru trebuie examinat cu atenție, în special oportunitatea și fezabilitatea unei astfel de propuneri, inclusiv responsabilitățile unei astfel de autorități. Post pașii necesari pentru crearea acesteia, dar și nevoile bugetare și în termen de personal. Comisia, după cum spuneam, susține eforturile Parlamentului de a adopta această propunere. Mulțumesc. În numele grupurilor, domnul Șeflin, un minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, nu putem uh, să negăm faptul că uh, vrem să avem un sistem uh, al său. Fiecare parlament acest lucru, face acest lucru. Cetățenii își aleg reprezentanții uh, într-o manieră oarecum similară, dar sunt 28 de națiuni uh, implicate. Chestiunea sensibilă este cea a pragului. Trebuie să existe un procentaj uh, minim uh, de uh, voturi uh, pe care listele să-l atragă înainte de a aplica reprezentativitatea. În unele state nu există susținerea acestui uh, sistem. Uh, Uh, sigur, există persoane care uh, contestă și încearcă să atragă atenția. Există și un contraargument. Uh, pragul electoral creează bariere prea mari. Există însă și un echilibru. Să avem un prag, dar să nu fie prea ridicat trebuie să stabilim un astfel de prag care să nu fie de nedepășit. Aceasta este o soluție rațională, înțeleaptă. Mulțumesc. Doamna Breso, un minut 30. Si. Intanto... Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc raportorilor pentru munca depusă. Și de asemenea și-aș dori să mulțumesc și doamnei comisar pentru susținerea inițiativei noastre. Este o temă delicată pentru că este unul dintre cele două cazuri în care Parlamentul are inițiativă legislativă. Noi propuneri, uh, noi propunem modificări, chiar dacă acestea se limitează la legislație. Deja din uh, 76 Consiliul refuză modificarea legea electorală pentru a face alegerile europarlamentare mai democratice, așa cum a spus colega Schöpflin. Propunerile sunt uh, limitate, dar merg în direcția unei legislații electorale mai omogene. Am să reamintesc câteva în special ceea care e menită să dea mai multă vizibilitate partidelor uh, politice, dându-le un sens european, stabilirea candidatului uh, pentru președinția Comisiei Europene și stabilirea listelor electorale într-un termen uh, definit. De asemenea, echilibrul de gen, care consider că este indispensabil, și tema listelor transnaționale care poate ar putea fi reintrodusă poate la nivelul unei considerent printr-o notă. Sper că vom reuși să construim pentru prima dată o lege electorală în acest Parlament. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, doamna! Domnul Iadovski, două minute, numele ECR. Pani przewodnicząca, Grupa Europeană. Doamnă președinte, Grupul ECR din Parlamentul European consideră că uh, dreptul european electoral momentan este uh, unul bun și că nu este nevoie de o centralizare a dreptului electoral european. Trebuie avut în vedere mai multe aspecte. Mai întâi, dacă reducem uh, vârsta minimă pentru participare la uh, scrutinul electoral european sau dacă transferăm uh, votarea din secțiile de votare în internet, nu înseamnă că facem mai accesibil și mai universal votul Uh, european. Uh, alegerile sunt o chestiune serioasă, nu e vorba de un joc pe calculator. Și apoi uh, trebuie să ne întrebăm de ce se dorește această centralizare a dreptului a legislației electorale a Uniunii Europene. De ce Uh, logo-ul, sigla unui partid european trebuie să fie la fel de importantă sau chiar mai importantă decât uh, sigla partidului politic uh, național. Pentru că noi trebuie să ne gândim și la aceia care încă nu sunt reprezentați într-o familie politică europeană și care vor să pătrundă pe scena politică europeană. Orice reformă a legislației electorale în UE trebuie să se uh, bazeze pe uh, principiile de funcționare și dreptul electoral a statelor naționale. Pentru că cu cât ne apropiem mai mult de statele naționale, ne apropiem și de cetățean. Altminteri, Europa se va îndepărta tot mai mult de uh, nevoile cetățenilor. Deci vom vota împotrivă. Doamna Pagazortundua Ruiz, două minute. Da, doamnă președintă, vă mulțumesc. S-a luat uh, decizia de a amâna votul pentru a clarifica chestiunile acestui raport. Um, cred că până acum uh, Raportul uh, este uh, un minunat exemplu de a rata o șansă. Numai unul din uh, patru persoane care au drept de vot votează pentru Parlamentul European. Acest lucru are implicații însă și la nivel național. Guvernele joacă un rol uh, și un joc similar. Uh, Uh, partidele politice, mai ales când sunt la guvernare, spun una acasă și alta în afară. Există uh, dorința de a uh, promova o mai mare conștientizare a populației în legătură cu Europa, ceea ce susțin. Parlamentul European trebuie să fie Parlamentul cetățenilor iar noi, reprezentanții cetățenilor, trebuie să fim supuși unor controle periodice. Trebuie să ne întrebăm ce face cu adevărat, ce realizează acest uh, raport uh, din punct de vedere al obiectivelor. Sigur, propun o serie de schimbări, unele sunt uh, cosmetice, altele au un impact real în țările noastre propune o serie de îmbunătățiri din punct de vedere al legalității de gen, de pildă, sau drepturilor de vot în țările noastre. Totuși, sigur, nu credem că ideea calității este un lucru pe care trebuie să o subliniem. Domnul Scholz. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, înainte de alegeri, după alegeri, de fapt, suntem în fața altora. Și de aceea cred că reformarea legislației electorale se află pe bună dreptate pe agenda noastră. Trebuie însă să ne gândim cui folosește este în uh, favoarea opiniei publice pentru a depăși această tăcere între politica europeană și cetățenii europeni și uh, vine și cu un plus de paritate între uh, de egalitate de gen Chiar dacă există multe intenții bune, cred că deficitul acestui raport este că nu abordează Um, cu hotărâre reformă și respectă constelațiile existente la nivelul Consiliului European. Raportul nu se gândește la oportunități pentru o mai bună participare a cetățenilor. Schimbările democratice pentru mine nu pot fi puse cap la cap cu identitatea de la care pleacă uh, raportul în ceea ce privește cetățenii germani și coaliția uh, Marea Coaliție din Germania. Acolo s-a considerat că pragul electoral este o provocare și este întrerupt vorbitorul. Les pour une minute 30. Domnul Tevi Gavras pentru versul timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Reforma legislației electorale a UE este o temă foarte importantă. Uh, acest lucru este sublinat și de faptul că există doi coraportori Adică um, nu este chiar laudabil că uh, uh, s-a lucrat atât de intens, dar este puțin probabil ca uh, toate propunerile să fie uh, uh, agreate. Eu cred că propunerea actuală este una prea slavă și, din păcate, nu răspunde exigențelor momentului. Eu cred că acest raport ar fi trebuit mai înainte, înainte de toate să crească uh, încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Cel puțin eu am rămas cu impresia că acest lucru nu se realizează. În afară, poate, de pragul eh, minim. Numai că eh, Curtea Federală Constituțională a, a spus, a, a opinat într-un aviz eh, foarte clar că este neconstituțional să existe un prag electoral impus la nivel european. Și atunci uh, pragul electoral uh, a devenit doar uh, o prevedere într-un considerent. Iar în ce privește egalitatea de gen, varianta inițială de la 2019 a fost diluată și a fost amânată pe 2024. Doamna James, pentru FDD, un minut. Am ascultat uh, uh, declarația de introductivă și uh, enumerarea obiectivelor și m-a îngrozit să aud unele lucruri. Uh, George Orwell, scriitorul, ar fi fost mândru să audă ce s-a discutat astă seară și ar fi fost uh, îngrozit în același timp. Se pare că numai rezultatele politice sunt uh, ținta și mai puțină uh, democrație. Hai să vedem ce s-a întâmplat în Portugalia din punct de vedere al rezultatelor din alegeri. Obiectivul ceea ce s-a spus uh, astă seară este să se ignore voința poporului și rezultatele democratice ale alegerilor Știți foarte bine de atacurile cibernetice și uh, furtul de identitate și totuși susținem uh, votul electronic. Sigur, legea electorală este competența națională și nu uh, a Uniunii Europene. Domnul uh, Anemans. 1976 da, vechea lege electorală din 76 funcționează de fapt destul de bine pentru organizarea alegerilor europarlamentare în statele membre. Acum, iată, ar urma să aibă loc o reformă unde se speră că vor participa um, mai mulți uh, cetățeni, legislația electorală să fie omogenizată, iar statele membre să aibă prerogative din ce în ce mai puține chiar uh, să se cere să nu se mai reprezinte statele membre, ci doar cetățenii europeni, nu cetățenii dintr-un stat membru. Se cere și introducerea unor praguri electorale, dar eu nu cred că se dorește atingerea acelui scop, ci doar eliminarea minorităților. Cred că ar fi mai bine dacă fiecare țară a stabili uh, acest lucru. Acceptați un carton și albastru din partea doamnei Bresu? Sarau fulminante. Voi fi foarte rapidă. Vă aduc aminte că deja în baza tratatelor actuale, nu știu dacă le-ați citit, noi reprezentăm întreaga Uniune, nu statele noastre. Vreau doar să știu dacă sunteți conștient de acest lucru. Vreau, uh, er in die stat, staat, Da, Nu am fost ales pentru ceea ce scrie în tratate. Vedeți uh, steagurile colegilor mei și sper că pe viitor ni se vor alătura și altele. Cetățenii au votat pentru noi și au dreptul să ne aleagă. Acum uh, spuneți că reprezintă aici întreaga Europa. Nu, eu reprezint doar cetățenii mei și apoi uh, Europa. Domnul Svoboda, un minut 30. Doamna președinte, Tratatul de funcționare al Uniunii Europene conferă Parlamentului European posibilitatea să inițieze reforma legislației electorale a Uniunii Europene. Eu mă bucur că, mulțumită strădanei Comisiei AFCO, am reușit să ne folosim de această posibilitate atribuită de tratat. Eu cred că acest lucru trebuie susținut și prin vot mâine consolidarea principiilor democratice a UE, iată care este premisa pentru o percepție pozitivă a alegerilor electorale europene în opinia publică. Eu sper că Uniunea Europeană va câștiga de pe urma acestei reforme, pentru că UE este o structură, o construcție democratică și doar prin această construcție putem promova și dezvolta spiritul european. Așadar, avem nevoie de încrederea cetățenilor noștri și de aceea susțin și eu această idee. Mulțumesc, domnul Silva Pereira, timp de un minut și jumătate. Obrigado, președinte. No... Mulțumesc, doamnă președinte. În mod normal ne plângem uh, de deficitul democratic și nu vorbim de măsuri ca să îmbunătățim democrația. Nu este cazul astăzi. De aceea vreau să îi felicit pe raportori, pe Danuta Hübner și Joe Linen pentru rapoartele excelente care propun o modalitate realistă de a îmbunătăți legea electorală pentru alegerile europene. Este unul dintre puținele domenii în care uh, Parlamentul European are inițiativă legislativă. Avem îndatorirea și nu numai dreptul de a a face totul pentru a întări dimensiunea europeană a democrației. Am, luat un, am făcut un pas important în uh, asocierea alegerilor uh, pentru uh, Parlamentul European cu alegerea președintelui uh, Comisiei materialele de campanie electorală trebuie să facă vizibile partidele europene. Trebuie să avem aceleași principii pentru egalitatea de gen, aceleași termene pentru prezentarea listelor și a candidaților, trebuie să avem același uh, calendar pentru uh, uh, alegeri și trebuie să existe un prag care se varieze între 3 până la 5%. Uh, la sută. Cetățenii trebuie să știe pe cine votează și pentru ce votează. Democrația uh, europeană va fi mult îmbunătățită ca rezultat acestei legi electorale. Mulțumesc. Doamne președinte, Curtea Constituțională din Germania <clears throat> a considerat că uh, pragul electoral de 5% este neconstituțional. De aceea, stânga, um, Partidul Social Democrat, dar și Uniunea <clears throat> Conservatoare din Germania doresc să reintroducă acest prag electoral pentru a împiedica partide mai mici să ajungă în Parlamentul European. Curtea Constituțională în 2014 și-a motivat această decizie din 2014 și cred că și domnul Van Lamsar nu deranjează pe nimeni în această cameră. Dragi colegi, acum, asigur, uh, v-ați uh, felicitat reciproc pentru uh, aceste noi argumente, însă vreți să folosiți aceste șmecherii pentru a împiedica partide mai mici să ajungă aici. Și nu este o procedură democratică, domnule Jolainen. Doamna Müller, un minut. Aici uh, se dorește reforma dreptului electoral al Uniunii Europene prin intermediul Parlamentului European, uh, cu toate că până acum legislația electorală ținea de dreptul și competența statelor membre. Nu cred că pragul electoral trebuie atins uh, aici Uh, doar pentru că două uh, partide, uh, două țări, Spania și Germania, nu au, au o legislație electorală diferită de restul. În Germania avem două sentințe ale Curții Constituționale Federale că împotriva acestui prag Eh, ridicat de participare la Parlamentul European, pentru că exclude o parte semnificativă a populației de la reprezentarea democratică. Eu sunt eh, eh, deputata cu cele mai multe voturi din, acest parla- din țara mea, 428.000 de voturi. Deci am o legitimare foarte puternică pentru ceea ce fac eu aici. Mulțumesc, are cuvântul domnul Buchner, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Introducerea unui prag de 3 sau 5% afectează sau ar afecta doar Germania și Spania, pentru că sunt singurele țări care, pe de o parte, au uh, un număr mare de deputați, dar uh, nu au un prag electoral în momentul de față. Ce ar însemna să introducem un prag electoral? Pentru că nu poate fi vorba nici de cum, domnule Iolain, de dreptate față de țările mai mici. Haideți să ne uităm la cifre. 3% în Luxemburg înseamnă circa 12.000 de uh, voturi. 3% în Germania înseamnă de 10 ori atâta. Dacă ne uităm la numărul de deputați, pentru că aici uh, Germania este defavorizată după sistemul proporțional. Atunci ar însemna pentru Germania de 30 de ori mai mult. se dorește ca voturile pentru partidele mai mici să treacă la cele ma- partidele mai mari, deci uh, partidele mari au un interes veritabil. Doamna Maier, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi uh, vedem încercarea Uniunii uh, Europene Uh, de a impune un sistem electoral. Sigur, să privim uh, uh, cifrele. Faptul că nimeni nu știe uneori cine este președintele Comisiei Europene. Acest deficit democratic nu poate să fie rezolvat prin reducerea democrației în statele membre, prin forțarea unor cifre Numai 42% votează pentru alegerile europene. Majoritatea uh, susține aceste încercări uh, antidemocratice. Doamnă președinte, alegerile pentru Parlamentul European sunt uh, alegeri de reprezentanți naționali. Cred că noi trebuie să reprezentăm poporul. Domnul Preda, un minut. Așa, în primul rând, să-i uh, felicit pe

doamnă președinte, doamnelor și domnilor, a sosit timpul să schimbăm legislația electorală. A fost adoptată ultima dată acum 40 de ani și poate că unii au observat, poate nu, totuși Europa s-a schimbat de atunci. Deci, uh, cu toții care ne aflăm aici, ar trebui să ne supunem același reguli și ar trebui să avem un, o, lege, o lege electorală armonizată. Și apoi, nu credeți că este vital să avem reprezentanțe din partea unor, uh, aleși pe listele unor partide și familii politice europene, pentru că noi aici reprezentăm suveranitatea europeană și, repet, suveranitatea europeană. Ca urmare, ar trebui să ne supunem acelorași reguli pentru a ne asigura că cu toții lucrăm pe picior de egalitate și tocmai de aceea avem nevoie de liste transnaționale. Pe aceste liste, candidatul uh, de top ar uh, urma să candideze pentru un post de lider european. Ultima mea întrebare pe care o adresez uh, colegilor din grupurile GUE și al verzilor este de fapt un apel. Nu votați împotrivă. Sigur, legea aceasta nu este perfectă, dar nu trebuie să vă combinați forțele pentru a vă opune Europei. Mulțumesc. Domnule, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Le Breton? Da. 30 de secunde, domnule. Intervenție fără microfon. Mulțumesc că mi acordat uh, posibilitatea să vă întreb. Am fost uimit uh, să văd că nu mai concepeți că noi reprezentăm aici uh, poporul. Vreți ca în cadrul acestei reforme electorale să reprezentăm partidele europene, iar eu personal cred că este o greșeală. Cred că ultima șansă care vă rămâne de a salva Uniunea Europeană este de a o reconcilia cu populația. Este un sfat pe care vi-l dau. Sunt uh, Uh, partizanul eliminării Uniunii Europene. Dacă vreți să o salvați, reconciliați-o cu populația. Nu este oare ultima șansă care vă rămâne? Europa. Los pueblos sin. Popoarele Europei formează doar Europa. Și națiunile europene formează Europa. Eu de aceea vreau partide politice europene. Nu vreau niște fracțiuni naționale ale unor familii politice europene. Vreau eh, reprezentanța ai suveranului european și de aceea vreau liste transnaționale și vreau partide europene. Ar fi măcar un pas în direcția cea bună. Mulțumesc. Domnul Gerike, un minut. Codam faptul că SPD, CDU și CSU se folosesc de acest raport pentru a impune din nou un prag electoral de 3%, neținând cont de decizia Curții Constituționale. Cred că vă teamă de curajul celor mici. O colegă din CSU mi-a spus acum puțin timp că vă observăm. Înseamnă că ne-ați subestimat, însă alegătorii noștri gândesc mai bine despre noi. Suntem mici, dar Dar de ce? Uh, nu vreau să mi se ia aceste drepturi pentru că în timp de 10 ani am um, realizat un număr uh, important de rapoarte pentru că mă implic pentru probleme cetățenilor din circumscripția mea, într-adevăr. Dacă aveți curajul de care vorbiți, atunci aveți și curajul să vă confruntați cu noi, dar nu ne mai călcați în picioare pe noi partidele mici, vorbitorul este întrerupt. Nu. Vă rog să încheiați. Trecem, trecem acum la procedura cash de Există șase cereri și începem cu domnul Pospișil. Un minut. Domnul Pospișil? Já jsem velmi pozorně poslouchal celou debatu. Doamnă președinte, am urmărit dezbaterea și susțin propunerea, propunerile făcute. Există multe elemente pozitive, cum ar fi votul electronic și altele, dar vreau să vă avertizez că europenizarea excesivă a legilor nu este bună. Alegerile trebuie să rămână în sfera de competență a statelor membre, pentru că dacă dizolvăm statele membre, atunci, practic, Eh, distrugem legătura dintre alegător și politician. Eh, alegătorul ar trebui să-și cunoască deputatul eh, ales în Parlament, trebuie să-i cunoască și să înțeleagă limba și trebuie să știe ce face al de cel deputat ales în Parlamentul European. Dacă distrugem această relație, atunci și legitimitatea Parlamentului European va fi mult diminuată. Oamenii nu-și vor cunoaște deputații și vor veni în număr mai mic la alegeri. Mulțumesc. Domnul Marias, un minut. încercăm să creăm democrația europeană. Cu amendamentul 1 se spune că membrii Parlamentului European sunt aleși ca reprezentanți ai cetățenilor Uniunii și nu ca reprezentanți ai cetățenilor statelor membre. Dar uh, poporul european poate să fie abolit prin lege. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Uh, prin uh, legea electorală impunem un prag de 3% și o uh, distribuire a mandatelor. Uh, sunt o serie de voci care se ridică împotriva acestor cerințe. Populația Deci, uh, alineatul 21 din raport uh, uh, promovează o oală în care sunt puse uh, toate uh, aceste elemente. Domnul Tierons. Gracias, presidenta. Esta reforma no va fortalece... Mulțumesc, doamnă președinte această reformă nu va îmbunătăți dimensiunea democratică a Europei și nici uh, legitimitatea democratică sau procesul decizional la nivel european și nici nu ne va apropia mai mult de cetățeni. Cred că ar trebui să lăsăm subsidiaritatea să acționeze. În cazul nostru, ar fi dezavantajată o anumită națiune Însă, prin introducerea acestui prag electoral, se acționează împotriva minorităților și se elimină anumite voturi și acest lucru nu duce la mai multă legitimitate democratică și nici la mai multă eficiență. În țara mea s-ar putea ajunge la mai multă legitimitate dacă am avea o circumscripție uh, unitară. Vielen Dank. Um, ich denke, die Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu cred că această propunere este o șansă pierdută, din păcate. Dacă ne gândim că în situația prezentă uh, toți uh, deputații germani ar fi dispuși să voteze acest proiect legislativ doar pentru a-și păstra această clauză de prag electoral, nu facem uh, de fapt uh, nimic altceva decât să fim anti-europeni. Nu crește caracterul european al alegerilor prin uh, listarea unei sigle a unui partid european pe un afiș. Faptul că deputații din diferite țări conlucrează pentru a găsi o soluție politică Uh, comună uh, poate fi stimulat uh, inclusiv prin liste transnaționale. Dar să încerci să elimini partidele mici din Germania de pe scena politică este chiar josnic. Domnul Polciac. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am fost surprins atunci când am auzit uh, discuția. S-a vorbit uh, de mai multe ori de pragul electoral. Curtea Constituțională din Germania a ajuns la concluzia că acest prag electoral este neconstituțional. Respect acest lucru, însă vreau să spun că și în Cehia Curtea Constituțională a luat o decizie în acest sens și a decis în sensul păstrării pragului electoral ceea ce înseamnă că două curți constituționale au luat două decizii diferite, ceea ce arată dimensiunea problemei până la urmă. Ideea că drepturile constituționale din diferitele țări europene ar fi modificate prin reglementări detaliate este una greșită și, se duce, și creează tensiuni care, în opinia mea, nu sunt bune. Nu sunt pentru reguli comune și de aceea aș fi foarte prudent. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Dacă privim puțin în trecut, tot ce s-a construit până acum s-a construit pe spatele și pe spinarea cetățenilor. Și asta nu e chiar deloc democratic. Dacă Uh, nici tratatele europene n-au fost ratificate democratic, atunci uh, nici tratatul privind bugetul nu avea de ce să fie ratificat printr-o legitimare democratică. Și atunci nici doamna Merkel, nici alții nu văd niciun motiv să schimbe politica lor. Aici vorbim de o imixtiune foarte clară în uh, suveranitatea popoarelor. Așa este. Inclusiv la legile naționale este așa. Deci să nu credem și să nu creadă cineva că Uniunea Europeană este o construcție democratică. E cu totul diferită de orice construcție democratică. Da? Și nicio modificare a legislației europene în materie electorală nu uh, schimbă acest fapt. Președinta întrerupe. Doamna Crețu, aveți uh, cuvântul. Thank you all for Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră și pentru această dezbatere foarte interesantă. Aș vrea să repet faptul că Comisia susține eforturile Parlamentului de a adopta această propunere uh, care vine la timp și care este foarte ambițioasă pentru a avea o uniune a schimbărilor democratice și pentru aceasta trebuie să construim uh, pe uh, conceptul candidaților de frunte este un sistem democratic în care cetățenii sunt pe deplin uh, angajați. Uh, consolidarea legăturii între alegerea reprezentanților cetățenilor și uh, procesul de alegere de selecție a șefului executivului european este o demonstrație a impactului participării cetățenilor în uh, procesul decizional. Așa cum am spus la bun, de la bun început, este bine să subliniem importanța cotelor și a egalității de gen Uh, pe care le-am susținut și în calitate de membru al Parlamentului European. Această propunere este o modalitate concretă de a crea un nou sens de angajament în construcția europeană, să stimuleze cetățenii să joace un rol mai activ în democrația europeană. Așa cum am spus la început, în aceste momente este crucial să uh, consolidăm încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Vă mulțumesc foarte mult! Ne întoarcem acum către raportori. Doamna Hübner, două minute. Mulțumesc uh, foarte mult, dragi colegi. Vreau să mulțumesc uh, atât celor care, care au spus că nu avem ambiție și celor care au spus că suntem prea ambițioși, pentru că există două grupări în acest uh, hemiciclu. Celor care ne susțin aș vrea să le spun că uneori în lumea noastră uh, dorim uh, să susțină cât mai mulți ideile care sunt importante pentru cetățenii europeni și atunci uh, ambiția noastră scade la nivelul comun de ambiții și acest lucru explică într-o oarecare măsură de ce nu am putut să facem anumite lucruri. N-am putut uh, uh, să le facem pentru că am avut procedurile din Consiliu. A trebuit să mergem cu aceste propuneri în Consiliu, iar Consiliul uh, ignoră pur și simplu propunerea noastră. De aceea încercăm să construim ceva care să treacă prin acest sistem și care să ducă la evoluție evoluția Parlamentului European de a hotărâ asupra procedurilor pentru uh, propriul său proces electoral. Acest lucru, într-o oarecare măsură, poate să explice uh, primul uh, grup de comentarii. Pentru cei care spun că mergem prea departe, aș dori să spun că sunt în dezacord cu dumneavoastră atunci când spuneți că mergem prea departe în sensul că uh, Uh, ne asumăm responsabilități care uh, țin de procedura națională, de suveranitatea națională, aș vrea să spun că această propunere îi aduce pe membrii uh, Parlamentului European mai aproape de electorat. Această propunere îi aduce pe cetățenii europeni mai aproape de Europa. Deci, cred că prin această propunere abordăm cea mai mare slăbiciune Uh, a Uniunii Europene și anume distanța mare între cetățeni și instituțiile europene. Deci toate discuțiile pe care le-am avut la nivelul comisiei, pe care le avem aici și pe care le vom avea în continuare în Consiliu, sper că acestea uh, vor avea un uh, uh, rezultat. Poate că nu vor fi o piatră de hotar, așa cum a spus doamna comisar atât de bine, dar poate că măcar uh, vor uh, stabili uh, dreptul Parlamentului European de a stabili propria proces Uh, uh, propria, uh, propriul proces electoral. Așa cum a spus domnul Șeflen, suntem singurul parlament din lume care nu poate să-și hotărească singur procedura, procesul electoral în legătură cu pragul electoral. Tribunalul Constituțional a spus că dacă există o legislație europeană privind pragul european, atunci lucrurile s-ar schimba. De aceea propunem acest lucru pentru a evita problemele pe care le avem la nivel național cu interpretările date de uh, Curtea Constituțională din fiecare uh, stat uh, membru. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Leinen. Ja, ich bedank. Mulțumesc uh, și eu tuturor acelora care au participat la dezbatere. Colegul Șeflin a spus, într-adevăr, că un prag minim este important, dar nu trebuie ca acesta să fie prea mare. Și atunci noi ce am făcut? Ne-am uitat ce praguri electorale există în 26 de state membre. Există fie prin lege sau de facto un prag electoral de 3%. Și pentru acele două țări, state membre în care acest prag încă nu există, l-am propus. Nu este un prag prea ridicat, ci este pragul care este existent în majoritatea statelor membre. Este un prag acceptat uh, și practicat. Dacă într-adevăr uh, uh, într-adevăr Curtea Constituțională a, a avut o sentință pe această temă, dar în același timp uh, și-a lăsat deschisă uh, uh, și posibilitatea de a, introduce, de a se introduce în astfel de prag prin faptul că s-a referit la posibilitatea ca oarecum la un moment oarecare să existe un astfel de prag în dreptul electoral european. Și uh, și atunci uh, uh, cred că uh, se argumentează prea unilateral. Înțeleg argumentele dumneavoastră, înțeleg argumentele din partea reprezentanților partidelor cele mai mici, dar nu cred că trebuie prezentată situația în acest fel. Mă încurajează colegii care au spus că ar fi trebuit să mergem și mai departe cu propunerile noastre. Dar din experiența ultimelor luni, ultimilor ani, uh, am considerat că uh, uh, procedura în două etape, în două trepte ar fi de preferat. Mai întâi să facem acum niște propuneri generice, iar mai târziu, într-o consultare mai extinsă cu parlamentele și guvernele naționale, să adoptăm măsuri mai specifice, mai uh, care merg mai departe. Să nu uităm că modificările eh, listelor electorale și listele electorale transnaționale eh, reclamă și unele modificări de legislație la nivel național. Eu cred că, într-adevăr, este vorba de o piatră de hotar, eh, cum a spus și doamna comisar Crețu, după decenii în care nu s-a întâmplat nimic. Eu cred că este așadar un pas mare înainte și eu nu cred că uh, trebuie să pierdem șansa conferită de acest pas mare. Pentru că până acum nu a existat o reformă a legii electorale și dacă acum împiedicăm această, uh, această măsură propusă, atunci nici nu vom avea o bună vreme de acum încolo. În încheiere, spun acelora care nu acceptă să fie aleși din listele lor uh, și statele lor membre, dar să reprezinte aici uh, ideea europeană, deci uh, mă adresez uh, euroscepticilor, eu sunt convins că orice propunere am face, oricum ar fi împotrivă, deci eu cred că totuși noi trebuie să mergem mai departe cu proiectul nostru european. Mulțumesc! Mulțumesc!